Da, deci termenul este marți la ora 18. Vă mulțumesc. Fără să mai uh, întârziem, îi mulțumesc domnului Trișe pentru faptul că va participa la acest dialog monetar care a devenit practic instituționalizat. Vă voi reaminti cele două teme pe care le-am propus pentru acest schimb de opinii. Ne aflăm în fața unui pericol de deflație și stagflație cum putem restructura arhitectura financiară internațională. Domnule președinte, aveți cuvântul pentru a ne face o prezentare de în jur de 10 minute. Cu siguranță că știți pe de rost uh, ce trebuie să faceți. Mesdames et Messieurs les membres de la Commission économique et monétaire, je... Mulțumesc, președinte, stimați uh, membri ai Comisiei Economice și Monetare. Uh, sunt foarte bucuros uh, să particip la acest prim schimb de puncte de vedere cu Comisia dumneavoastră în 2009. Acest schimb are loc doar la câteva zile de la reuniunea Consiliului de Guvernatori din 15 ianuarie, dedicată politicii monetare. Mai mult, marțea trecută la Strasburg, în timpul sesiunii plenare, dedicate împlinirii celor 10 ani de monedă euro, am uh, fost bucuros să constat susținerea Parlamentului dumneavoastră. Îmi voi începe prin tradiție intervenția, printr-o evaluare a situației economice și monetare, explicând motivele care au stat la baza deciziilor uh, recente privitoare la taxele de interes. Mai mult în acest context aș vrea să, să dedic uh, câteva momente și perspectivelor legate de prețuri în zona euro și în cele din urmă voi încerca să abordez uh, problema arhitecturii financiare internaționale și trebuie să vă spun că în uh, lunile care urmează această temă va deveni tot mai importantă. În primul rând, voi vorbi despre evoluțiile economice și monetare. De la uh, prezența mea anterioară în fața Parlamentului European pe 8 decembrie, perspectivele economice în zona euro au continuat să slăbească și inflația a scăzut și mai mult. În decembrie 2008, rata inflației era de 1,6%. Mai mult, presiunile inflaționiste și riscurile inflaționiste au continuat să se diminueze în perspectivă, uh, într-o perspectivă pe termen mediu pentru politica monetară și ținând seama și de propriile noastre decizii de politică, inclusiv uh, cele mai recente, ne așteptăm ca inflația în zona euro să rămână în concordanță cu definiția noastră de stabilitate a prețurilor uh, într-un orizont relevant pentru politică. Riscurile de stabilitate a prețurilor pe termen mediu sunt în mare parte echilibrate în vederea Consiliului de Guvernare. În ceea ce privește evoluțiile economice, din septembrie anul trecut, criza financiară s-a intensificat și s-a extins. Tensiunile s-au extins de la sectorul financiar la economia reală, în perspectivă atât Uh, cererea globală și cererea din zona euro uh, vor uh, rămâne destul de reduse pentru o perioadă prelungită. În același timp, scăderea ratelor inflației ar trebui să susțină venitul real disponibil în perioada care urmează, iar economia din zona euro ar trebui să beneficieze de măsuri de politică extinse și ample care au fost hotărâte în săptămânile recente. Totuși, aceste perspective uh, sunt uh, umbrite de o incertitudine excepțional de mare. În general, riscurile pentru creșterea economică rămân uh, destul de mari, în mod clar, și se leagă în principal de potențialul unui impact mai puternic al crizei financiare asupra economiei reale, precum și de preocupările legate de posibilă apariție și intensificare a presiunilor protecționiste și evoluții posibil adverse în uh, economia mondială care decurg dintr-o corectare dezordonată a dezechilibrelor globale. Pentru a pune niște baze solide pentru creștere durabilă, toate părțile implicate trebuie să își uh, asume și să-și îndeplinească responsabilitățile. Astfel, este esențial să menținem disciplina și o perspectivă pe termen mediu în procesul de elaborare a politicilor macroeconomice. Este important pentru a urmări o politică durabilă orientată spre stabilitate, um, este cea mai bună bună modalitate de a păstra și întări încrederea. Aceste măsuri semnificative trebuie să fie implementate de guverne, ceea ce ar uh, crește încrederea în sistemul financiar și ar uh, facilita constrângerile în ceea ce privește uh, acordarea de credite către companii și gospodării. Tendințele monetare în zona euro sprijină punctul de vedere potrivit căruia presiunile inflaționiste se diminuează. Uh, Consiliul de Guvernare al Băncii Centrale Europene și-a repetat angajamentul de a păstra așteptările inflaționiste în concordanță cu definiția de stabilitate a prețurilor uh, sub 2%, dar aproape de 2%. Astfel se susține creșterea durabilă și ocuparea și se contribuie la stabilitatea financiară. În acest context, Consiliul de Guvernare a hotărât săptămâna trecută să reducă rata dobânzii uh, pentru operațiunile principale de refinanțare ale, Euro, ale Eurosystem cu încă 50 de puncte de bază până la 2%, astfel că reducerea totală din 8 octombrie 2008 încoace a ajuns la 225 de puncte de bază. Acum uh, mă voi uita mai îndeaproape la uh, evoluțiile prețurilor pe termen mediu în zona euro și în special la procesul de dezinflație pe care îl observăm în momentul de față. Și uh, mă voi uh, reperi, referi astfel la primul mare subiect pe care l-ați menționat dumneavoastră. Este important să facem o distinție clară între dezinflație și deflație. Acest, dezinflația este un proces uh, de reducere a ratelor uh, inflației care decurge adesea din evoluțiile în ceea ce privește economiile de costuri în partea de ofertă sau, termenii, sau îmbunătățirea termenilor uh, comerciali. Aceste evenimente pot adesea să meargă mână în mână cu șocuri negative în ceea ce privește cererea, așa cum este cazul în momentul de față. Oricum, în sine ele sunt benigne prin natura lor, pentru că susțin veniturile reale. În acest context, asistăm la un proces de dezinflație în zona euro, în special ca urmare a unei uh, scăderi abrupte a prețurilor la uh, petrol și mărfuri de larg consum. În această astfel este o evoluție binevenită. Creșterea foarte mare a prețurilor petrolului și mărfilor de la consum care a început în 2007 și care a durat până la mijlocul lui, lui 2008 a fost atât inflaționistă cât și contracționară. Prin urmare, scăderea recentă a acestor prețuri uh, are efect uh, de dezinflație și de extindere. De exemplu, uh, prețurile carburanților pentru automobile au scăzut cu 15,4% în decembrie 2008 comparativ comparativ cu anul precedent. Ponderea de aproximativ 5% în coșul uh, zilnic de consum um, înseamnă că aceasta explică o parte semnificativă a declinului recent al inflației. Dacă aceste evoluții favorabile în partea de ofertă sunt viguroase, dezinflația poate duce chiar și temporar la rate negative ale inflației. Prin urmare, este foarte important în astfel de împrejurări să uh, ancorăm foarte bine așteptările pe termen mediu ale inflației. Un proces de deflație, în schimb, este un declin persistent uh, care continuă uh, într-un set de prețuri foarte larg. Această spirală se, proba, se propagă prin anticiparea uh, unui declin și mai mare al prețurilor în viitor. Aceste așteptări negative de inflație înseamnă că Uh, investițiile și cererea uh, consumatorilor este amânată, ceea ce va duce la o scădere a cererii și mai mult și va pune presiune asupra prețurilor. În momentul de față nu există o amenințare de deflație. Într-adevăr, ancorarea fermă a așteptărilor inflaționiste la care suntem uh, angajați reprezintă măsura cea mai puternică și cea mai sigură împotriva unui risc um, de spirală în jos a inflației și așteptelor inflaționiste. Din aceste considerente înțelegem că, că în momentul de față asistăm la un proces de dezinflație determinat în principal de un declin abrupt în uh, prețurile la energie, petrol și mărfuri de la consum. Acum voi trece la al doilea subiect care a fost uh, ales uh, și care a fost menționat de doamna președintă și anume arhitectura financiară internațională. Consider că fragilitatea sistemului financiar global, prin care înțeleg lipsa unei rezistențe suficiente care a fost manifestată în uh, ultimul episod de turbulențe, nu este acceptabilă. Trebuie să tragem toate învățămintele acestei crize fără să ne complacem și să ținem seama de faptul că toate elementele sistemului trebuie să fie îmbunătățite în mod semnificativ. E vorba de calitatea managementului riscurilor, li managementul lichidităților și rezistența generală a instituțiilor private, transparența piețelor financiare și claritatea instrumentelor financiare. Așa cum s-a subliniat deja cu ocazia audierilor uh, anterioare în fața dumneavoastră, aceasta necesită, după părerea noastră, în primul rând, mai mult mai multă transparență, fără să se ia în considerare diferitele interese. În al doilea rând, uh, sunt uh, uh, necesare procese decizionale care să aibă perspectivă mai mult decât pe termen scurt, spre deosebire de tendințele recente, și în al treilea rând este necesară o eliminare sistematică a aspectelor prociclice ale regulilor de reglementare prudențiale, contabile și impozitare care, uh, amplific, care sunt amplificate considerabil și care amplifică fluctuațiile inerente funcționării economiilor de piață. Forumul de stabilitate financiară a identificat principalele căi pentru aceste reforme. Acum avem nevoie de o luciditate strategică și, dacă este necesar, de foarte multă energie politică pentru a contracara interesele considerabile. G20 și FMI sunt și vor fi uh, hotărătoare în această privință. Totuși, o mai bună funcționare a sferei financiare nu este suficientă. Avem nevoie de asemenea de politici macroeconomice uh, sănătoase, solide, care sunt uh, sustenabile pe termen mediu și lung. În mod deosebit, trebuie să evităm crearea unor dezechilibre interne și externe mari care se află într-o mare măsură la originea dificultăților prezente. O supraveghere eficientă a politicilor macroeconomice din uh, economiile sistemice majore este esențială. Numai femeiul poate să-și exercite această funcție hotărătoare cu condiția ca mandatul său să fie întărit. În ceea ce privește configurația instituțională, avem nevoie de două îmbunătățiri majore. În primul rând, arhitectura financiară internațională necesită întărirea uh, grupărilor informare, în special Forumul de Stabilitate Financiară și Summitul G20. Forumul de Stabilitate Financiară este unic prin faptul că aduce la oaltă toate autoritățile și instituțiile care au o influență sistemică asupra piețelor, piețelor financiare, fiind foarte descentralizat și într-o mare măsură independent de sfera politică. Extinderea necesară a FSF este așadar esențială mai ales uh, important într-un moment de criză uh, globală, a fost noua autoritate a G20, care este o, un organism informal cu adevărat global, comparativ cu G7, care la rândul său continuă să fie util într-o situație în care turbulențele provin din chiar din țările industrializate. În al doilea rând, pe lângă întărirea mandatului de supraveghere al FMI, uh, guvernanța, conducerea instituțiilor financiare internaționale, în special FMI și Banca Mondială, trebuie să devină mai eficientă și mai reprezentativă. În mod uh, deosebit, o reprezentare deplină a economiilor uh, de piață emergente uh, Um, împreună cu importanța acestora în economia globală este indispensabilă. În încheierea acestor scurte remarci introductive, dați-mi voie să subliniez două puncte, doamnă președintă. În primul rând, în ceea ce privește politicile din zona euro uh, și um, și diferențele în ceea ce privește creșterea salariilor induse de ineficiențele structurale sau politicile naționale nealiniate ar putea avea implicații adverse pentru competitivitatea costurilor din diferitele țări. Autoritățile naționale au responsabilitatea de a aborda pierderile de competitivitate acumulate în uh, ultimii ani prin implementarea de reforme structurale și prin uh, asigurarea unor uh, evoluții mai moderate ale prețurilor și salariilor. În ceea ce privește politicile fiscale, salutăm reconfirmarea de către Consiliul European a angajamentului total față de uh, durabilitatea finanțelor publice. Uh, situația economică actuală necesită prudență în ceea ce privește adoptarea de măsuri de stimulare fiscală, ținând seama de situația fiscală specifică a fiecărei țări. Așa cum spuneam înainte, țările care folosesc tot spațiul de manevră care le este pus la dispoziție de către Pactul de Stabilitate și Creștere, Uh, dar numai acest uh, spațiu de manevră din, uh, din pact. Slăbirea, relaxarea fiscală semnificativă și creșterea mm, datoriei publice nu ar trebui în niciun caz să riște subminarea încrederii publice în um, durabilitatea finanțelor publice. Uh, Aș dori de asemenea să spun uh, câte ceva despre problema supravegherii financiare. Criza economică a crescut uh, importanța supravegherii financiare și este nevoie de coordonare la nivel global și la nivel european. La nivel european, criza a evidențiat necesitatea de a găsi soluții pe termen lung, de a structura supravegherea și, de, și acest lucru a, fost, a făcut obiectul unui grup de nivel înalt prezidat de Jacques la, de la Rozier, care va reprezenta o, o contribuție importantă la discuțiile de politică avut în vedere de Parlamentul European. Având în vedere de opțiunile posibile, așa cum s-a evidențiat de mai mulți membri ai Parlamentului, articolul 105.6 din tratat menționează în mod mod ex explicit posibilitatea ca statele membre să decidă să confere BCE sarcini specifice în domeniul supraveghere financiare. Reflexiile au început deja cu privire la rolul specific care ar putea fi jucat de BCE și de Consiliul de Guvernare uh, dacă această dispoziție a tratatului ar fi activată. În acest moment, Consiliul de Guvernare nu a luat încă o, nu și-a asumat încă o poziție pe acest subiect. Totuși, uh, vă voi raporta ulterior cu privire la rezultatele acestor reflecții. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest articol 105.6 îi conferă Parlamentului drept de aviz conform în acest domeniu, deci vom fi parteneri foarte atenți. Conformitate cu regulile de procedură, voi da cuvântul diferitelor grupuri politice, începând cu grupul PPE, domnul Jean-Paul Gozes, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și aș vrea să vă atrag atenția asupra trei lucruri și să vă pun trei întrebări. Ați vorbit despre faptul că se împlinesc 10 ani de la adoptarea monedei euro la Strasburg. În presă se spunea titlurile erau euro va exploda oare odată cu criza. Eu cred că ar trebui să transmitem un mesaj clar și să explicăm ce se întâmplă pentru a nu a intra în dezbateri uh, inutile. De asemenea, pe 19 ianuarie v-am auzit la Paris vorbind despre subaprecierea riscurilor în sectorul financiar. Ați putea să spuneți uh, de ce oare a existat această orbire, deoarece unii semnalaseră deja riscurile existente în domeniu. O altă întrebare. În ziua de astăzi, problema este legată de distribuirea credit creditelor, în ciuda eforturilor considerabile făcute de BCE și de băncile naționale. Deci creditele nu sunt distribuite și e o mare problemă pentru economie și mai ales pentru IMM-uri. Ce posibilitate întrevedeți dumneavoastră pentru ca măsurile luate să fie eficiente cât mai repede cu putință? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru aceste trei întrebări. În ceea ce privește prima întrebare, vă voi răspunde clar că zona euro a dat dovadă de o capacitate de rezistență deosebită în fața crizei uh, despre care au vorbit tot observa- toți observatorii. E clar că toate monezile din lume au fost, toate valutele au fost supuse la tensiuni din cauza turbulențelor financiare. Și pot să vă spun că toate au trebuit să facă față acestei, uh, au fost puse la încercare. E vorba de dolar, de lira sterlină și de toate celelalte monede. Uh, comentariile despre care ați vorbit uh, cred că sunt uh, neîntemeiate. Noi vom continua cu politica monetară a euro și, bineînțeles, toate guvernele în chestiune își vor continua propria politică. Guvernele sunt responsabile de reforma structurală, de politica costurilor, de relansarea acestora și, bineînțeles, de politica bugetară. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, uh, Cred că, într-adevăr, am trecut printr-un episod grăitor înainte de începerea crizei, în august 2007. Am trecut printr-o perioadă de subapreciere marcată, o subapreciere a volumului de risc în economia financiară la nivel internațional și o subapreciere a prețului riscurilor. Și asta s-a spus în public de mai multe ori de către o serie întreagă de autorități, printre care bănci centrale și eu însumi în calitate de președinte uh, a grupului de 10 bănci centrale și la diferite reuniuni internaționale la care ne-am întâlnit cu colegii pentru a, economi- pentru a examina problemele economiei mondiale. Deci am spus-o clar, public, că, aveam, că exista o subapreciere a riscurilor. Uh, Motivele sunt numeroase, nu există o singură cauză, ci foarte multe cauze, printre care faptul că instrumentele financiare sunt, au fost foarte sofisticate, o anumită opacitate, de aceea e importantă transparența. De asemenea, o serie de piețe au explodat uh, piețe lipsite de transparență și care au înlesnit uh, o luare anormală de, de riscuri. De asemenea, la nivel macro financiar și macroeconomic mondial. A crescut prețul la petrol și la materii prime. Astfel, s-au creat elemente suplimentare de economii forțate la nivel mondial și care a făcut ca mulți investitori să caute în mod sistematic un randament sporit, ceea ce implica și niște riscuri sporite. Bineînțeles, lista nu se încheie aici, există și alte motive, o anumită orbire a participanților la aceste piețe financiare. Sunt cauze multidimensionale și de aceea insist mult asupra faptului că totul trebuie reformat. Nimic nu trebuie uh, lăsat pe din afară. Nu trebuie să avem o strategie a țapilor ispășitori. Nu totul trebuie privit îndeaproape și, după părerea mea, totul trebuie corectat. Un ultim lucru. Într-adevăr, ne confruntăm cu o chestiune majoră și anume funcționarea normală a sferei financiare. BCE-ul a depus uh, eforturi considerabile, la fel ca celelalte bănci centrale, guvernele de asemenea au depus eforturi uh, importante și au acționat uh, prompt, ceea ce e important în situația actuală. Nu sunt sigur um, că toți operatorii au înțeles într-adevăr ce s-a întâmplat și că înțeleg ceea ce se va face, deoarece vom continua să fim alerți. Să, după cum am spus, e important ca toate instituțiile, toți operatorii să fie la înălțimea responsabilităților și mă refer în primul rând la bănci. Vă mulțumesc, domnul Mitchell, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Trișei. După părerea mea, dumneavoastră sunteți foarte precaut, riscurile sunt în sunt existente, să avem, din fericire, Banca Centrală Europeană pentru a gestiona această situație. Cred că ați menționat faptul că recăpătarea încrederii este absolut esențială. Eu cred că băncile trebuie să arate, în primul rând, că au încredere unele în altele. Uh, și asta se oglindește în, în taxele pe care și le impun unele altora. Dumneavoastră v-ați referit uh, la începutul uh, anului despre redresare și m-am bucurat să vă aud vorbind despre redresare și e momentul să vorbim despre această redresare. Nu știm când va veni ea, însă trebuie să vorbim despre ea, trebuie să fim pregătiți uh, E clar că nu îi vom grăbi, sosirea aia se va întâmpla când se va întâmpla, însă trebuie să fim pregătiți și trebuie să vedem cum ne vom poziționa pentru această redresare din punctul de vedere al competitivității. Într-adevăr, trebuie să gestionăm criza, însă trebuie să știm ce se va întâmpla odată cu redresarea, care sper că va veni mai devreme sau mai târziu. Băncile în primul rând, după cum spuneau, trebuie să înceapă să își arate încredere între ele. Vă mulțumesc pentru întrebare. Așa, după cum am spus mai devreme, la aceste audieri la care am participat, noi analizăm îndeaproape funcționarea pieței uh, financiare. Conducerea Băncii Centrale Europene va analiza îndeaproape situația, vom încerca să vedem cum sunt transmise deciziile noastre de politică monetară privind rata dobânzii, să vedem ce se întâmplă exact pe piața financiară. Ceea ce privește rata de dobândă de 3 luni Euribor aceasta se îndreaptă în direcția cea bună și s-a văzut în nivelul uh, acestor uh, dobânzi care a scăzut și s-a apropiat din ce în ce mai mult de viziunea pe care o aveam noi. Deci s-a apropiat de ratele noastre de politici. Din această perspectivă văd că există îmbunătățiri pe piața financiară, însă trebuie să rămânem vigilenți uh, și să ne dăm seama că piața nu funcționează deocamdată așa cum ar trebui. Și asta din mai multe motive. Există ezitări între bănci atunci când acestea își asumă anumite tranzacții. Ceea ce privește Euriborul și indexul pe care îl urmărim îndeaproape, aici pot să spun că am realizat progrese și cred că acesta va continua și pe viitor. În ceea ce privește momentul redresării economice, am spus că noi avem impresia, însă sunt foarte precaut. Nivelul de nesiguranță este crescut și toate instituțiile naționale sau internaționale susțin acest lucru. Totuși, 2009 va fi un an când economia se va încetini, creșterea se va încetini, după care va veni anul 2010, anul în care uh, lucrurile vor lua din nou o întorsătură pozitivă după anii dificili 2008 și 2009. După părerea mea, acest lucru este valabil și pentru economia din zona euro și la nivel internațional. Atunci când uh, comparăm datele cu colegii de la uh, celelalte economii uh, majore sistemice, inclusiv cele din țările emergente. Avem cu toții impresia că anul 2010 ar putea fi, așa cum am spus, anul redresării economice. Deoarece acum suntem sincronizați, toate economiile din lume, inclusiv cele din țările emergente, sau uh, sunt într-o relație sincronizată. În ceea ce privește subaprecierea volumului și prețurilor riscurilor, această subapreciere a fost majoră în ultimii ani și tocmai de aici turbulențele și greutățile prin care trecem în momentul de față. S-ar ar trebui să evaluăm capacitatea economiei de a își uh, recăpăta vigoarea. Avem nevoie de investiții în momentul în care economia se va redresa. Și toți factorii de decizie, toate consiliile de administrație din întreaga lume trebuie să fie conștiente de acest lucru. Noi vedem că prețul la petrol și la materii prime a scăzut mult, așa cum am spus în prezentarea de astăzi. Este vorba de dezinflație și de expansionism. E tendința de la nivel mondial și e o tendință care se extinde. Există clar și alte aspecte mai puțin îmbucurătoare și acesta este unul din motivele pentru care gândesc așa cum gândesc. Garcia Maragai, Marcari, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, E clar că recuperarea, restaurarea creditelor este o prioritate absolută. Ieri, domnul comisar Almunia ne-a spus că în țările centrale din sistem nu se folosesc uh, suficient uh, posibilitățile pe care le au. Deci multe bănci nu doresc să ofere acești bani economiei reale. De ce se întâmplă acest lucru? În al doilea rând, ați făcut uh, aluzie la directiva privind cerințele de capital. Există din ce în ce mai multe persoane care cred că dacă am întări uh, capitalul, uh, am face o acțiune prociclică cu efecte negative. Eu am spus-o de mai multe ori, Banca Centrală Europeană împrumută pe termen scurt și lung, adică pe șase luni. Uh, termen mult mai scurt decât uh, împrumuturile oferite de Banca Centrală Americană. Eu cred că ar fi bine ca aceste termene să fie prelungite, deoarece au, cei care împrumută au nevoie de termene mai uh, lungi, mai îndelungate pentru a putea face față nevoilor de credit. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în această privință. Thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cu privire la directiva privind cerințele de capital, e un subiect pe care îl monitorizăm și e legat de faptul că încercăm să evităm orice scurgere, de, de, uh, surce uh, sistematică de riscuri. Deci, uh, furnizăm lichidități pe o bază nedeterminată, pornind, bineînțeles, de la o săptămână, două săptămâni, trei luni, șase luni și, așa cum spunea și un antevorbitor, legată și de tendința băncilor de a nu avea lichidități, o piață financiară activă, chiar dacă situația este în curs de schimbare, însă procedura este să ia lichidități de la Banca Centrală și când au lichidități în surplus să le returneze în, la Banca Centrală în facilitatea de depozitare pe care o furnizăm. Încercăm să facem tot ce putem pentru a revizui această piață. Ehm, m-am referit la ehm, dobânzile pe trei luni. Încercăm că dacă să observăm și recent am decis să extindem coridorul. E un instrument suplimentar pe care îl avem pentru a contribui la Uh, activarea piețelor financiare. Eu cred în al doilea rând, cred că e foarte important să spunem că, având în vedere circumstanțele actuale, intenția noastră nu este să cerem, să sporim uh, cerințele de capital. Ar fi o atitudine prociclică și eu spuneam că înainte că e important să nu fim prociclici în niciun fel de împrejurat și în orice caz deloc în situația de față. Având de vedere, ă, date fiind situația, anumite instituții fac ă, zone tampon ă, pe lângă cerințele de capital pentru a evita sau a se pregăti pentru eventuale pierderi pentru viitor. E o măsură diferită nu e o creștere a cerințelor de capital, dar încă o dată un comportament precaut pentru a, vedea, a avea aceste zone tampon în cazul în care se consideră că e necesar, uh, aceste zone tampon sunt necesare. Întrebarea dumneavoastră este foarte pertinentă. E important ca acum, în această situație de tensiuni financiare, dar și pe viitor, pe viitorul îndelungat, să nu avem măsuri prociclice. Și așa cum spuneam, trebuie să fim foarte fermi, e uh, un principiu foarte important. În ce privește măsurile luate de Banca Centrală Europeană, am spus că suntem împotriva furnizării de lichidități pe o săptămână, două săptămâni, trei luni, șase luni, pe bază nelimitată. Ce trebuie să încercăm să facem este să ajutăm uh, prin orice mijloc uh, piețele să funcționeze din nou și trebuie să vă spun că constatăm că există câteva elemente care ar putea să fie semnale că asistăm la o îmbunătățire treptată, dar trebuie să rămânem în stare de vigilentă și nu e momentul pentru um, mulțumire în niciun caz. Doamna Ferreira și apoi domnul Goebbels. Vă mulțumesc. Prima mea întrebare e doar o observație, de fapt. De mult timp creștem dobânzile pentru a controla rata inflației iar rata inflației uh, creștea la nesfârșit pe baza speculației de pe piețele mondiale. Acum reducem uh, dobânzile pentru a stimula creșterea. Dar, din păcate, creșterea nu pornește din cauza problemei de încredere, lipsa încrederii în piețe și în viitor în general Mă întreb dacă e momentul potrivit, dacă nu ar fi să, dacă am fi avut instrumente potrivite, uh, ar fi fost mai bine. E o viziune pe termen lung. A doua întrebare, pe termen mediu. Sigur că ne așteptăm ca în 2010 situația să se îmbunătățească, după cum spuneați, însă nu trebuie să uităm că în decembrie previziunile de creștere, scăderea creșterii era de 1,5 și alaltă ieri am avut noile previziuni economice pentru 2009, minus 1,9%, cu mai mult de 9% uh, rat, um, șomaj, rata șomajului. În conferința dumneavoastră din 15 ianuarie ați menționat posibilitatea, așa citez, ca BCE să folosească instrumente neconvenționale pentru a uh, spori, pentru a ajuta economia. Puteți să ne explicați de ce instrumente vorbeați atunci? Vă mulțumesc, mulțumesc. La prima observație, aș spune că sunt de acord cu dumneavoastră. Încrederea este sunt foarte, e foarte importantă în perioada de față, încrederea în instituțiile private, în uh, actorii de pe piață, am trecut printr-o situație mm, cu totul excepțională la jumătatea lunii septembrie. Ne aflam într-o perioadă de tulburări financiare și știam acest lucru mai bine decât noi pentru că am uh, observat uh, începutul crizei în 9 uh, august 2007 și după cum știți am activat relațiile cu băncile centrale pentru a ne asigura că piețele funcționează. Am alocat o sumă imensă de 95 de milioane de euro. Dar în, aceste perioadă, în această perioadă de tensiuni financiare, la jumătatea lui septembrie, a avut loc un eveniment care a dus la lipsa încrederii atât în sectorul privat, în sectorul public, în uh, lumea industrializată, dezvoltată și în lumea emergentă, un fenomen cu totul și cu totul deosebit și foarte important. De atunci încoace, așa cum am spus, am scăzut uh, ratele cu 225 puncte de bază. E o scădere fără precedent uh, Niciun astfel, uh, nicio astfel de scădere nu a fost înregistrată nici în zona euro și nici înainte de instituirea zonei euro, deci a fost o decizie, o serie de decizii foarte importante care încercau să reducă presiunile inflaționiste, riscurile, amenințările și așa mai departe am reușit să ancorăm uh, inflația, previziunile de inflație în această perioadă în care încercam să evităm un posibil de risc de inflație pe termen mediu și încercăm să menținem disciplina în ce privește inflația și acum. Și așa cum subliniam, e foarte important să uh, respectăm definiția noastră sub pragul sau aproape de pragul de 2. Și dacă doriți să înțelegeți ce facem, acesta este obiectivul nostru final. Pe termen mediu, spunem, am spus deja în decembrie, poate vă amintiți, că suntem între minus 1 și 0, deci oricum eram în recesiune, Consiliul Guvernorilor spunea pe atunci că părea, ă, simțea că eram, ă, ne îndreptam spre o recesiune, era foarte clar la Consiliul de Guvernatorilor din decembrie. În ianuarie am spus că consideram că decizia noastră era justificată pentru că ne, eram conștienți de uh, încetinirea economiei econom, uh, europene și globale care uh, uh, atenua presiunea inflaționistă și mai mult. Dar trebuie să facem tot ce putem pentru a ajuta uh, redresarea uh, sectorului financiar și al economiei reale, trebuie să mai subliniez că medităm în permanență la ce am fi putut face pentru a fi la înălțimea evenimentelor care sunt foarte solicitante, evident. Faptul că furnizăm lichidități pe o bază nelimitată este în sine un comportament uh, neconvențional al oricărei bănci, bănci centrale. Ar fi fost de negândit uh, înainte de, tensiuni, uh, de, care, de tensiunile de care vorbeam să ne gândim la o bază nelimitată. Uh, sigur că echilibrul, uh, conturile noastre s-au dezechilibrat și am avut o atitudine de um, asumare a riscurilor care este foarte diferită de toate măsurile noastre precedente. Spun acest lucru doar pentru a vă arăta că tot ce am făcut în trecut ne arată că îndeplinindu-ne total mandatul, încercăm să um, ancorăm inflația iar Banca Centrală Europeană, când e necesară, e în stare să ia uh, decizii foarte curajoase, evident. Și vom continua să ne gândim, să reflectăm și deocamdată nu vă mai pot da uh, alte detalii. Robert Goebbels. Trei întrebări, domnule președinte cu fermitate, tocmai ne-ați spus că Banca Centrală Europeană a scăzut rata directoare în mod extraordinar de 220, cu 225 de puncte de bază. A fost o măsură binevenită, dar trebuie să constatăm că băncile nu uh, permit clienților să profite de această uh, scădere această scădere a dobânzilor și uh, creditele rămân foarte scumpe pentru consumatori și întreprinderi. Ce ar trebui să facem pentru ca economia reală să beneficieze de aceste uh, dobânzi foarte interesante? A doua întrebare. Banca Centrală Europeană a înțeles care este rolul său furnizând uh, lichidități băncilor comerciale întrebarea domnului, tot legat de întrebarea domnului Garcia, a spus că constatați o mică relansare a pieței monetare interbancare. Mă întreb dacă aceasta înseamnă că solicitarea băncilor pentru credite de 2, 3, 6 luni sunt în scădere ă, de tendință. A treia întrebare, în discursul introductiv, cel puțin de două ori ați spus că criza financiară a avut un impact asupra economiei reale. Oare înseamnă aceasta că, din punctul de vedere al Băncii Centrale Europene, băncile nu fac parte din economia reală, ci că ele fac parte dintr-o lume virtuală, dintr-o lume reală? Mulțumesc, domnule Goebbels. În ceea ce privește transpunerea în dobânzile practicate a scăderii foarte mari pe care am decis-o, într-adevăr, e un subiect permanent de reflexie. Noi facem lucrurile într-o uh, transparență totală. Am scăzut uh, dobânda cu 225 de puncte de bază. Uh, Uh, rata uh, practicată e evidentă, fiecare își vede și înțelege uh, la ce rata dobânzii refinanțăm băncile. Ce aș dori să spun este că invităm băncile și acest lucru fac și guvernele naționale și de altfel eurosistemul are un discurs foarte consistent. Noi transmitem acest mesaj băncilor, transpuneți în mod sincer și deschis aceste reduceri are dobânzilor pe care Banca Centrală le face. Nu suntem convinși că uh, s-a făcut tot ce se poate în acest domeniu și observația dumneavoastră nu mi se pare întotdeauna fondată, însă din nefericire câteodată e foarte valabilă și deci aceste mesaje trebuie transmise în continuare. Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu putem, pe de o parte, să reproșăm băncilor că și-au asumat riscuri în, uh, uh, în trecut, cerându-le acum să asume orice risc posibil. Într-o economie de piață, Băncile au această funcție de a face o selecție a riscurilor și ținând cont de această misiune fundamentală de selecție a riscurilor pe care au băncile, deci încă o dată noi trebuie să le încurajăm să fie cât de active uh, posibil în finanțarea economiei. De altfel, Banca Centrală a făcut lucru, acest lucru, iar ce fac guvernele și Banca Centrală are o singură misiune, respectiv finanțarea economiei în sine prin intermediul băncilor. În ceea ce privește a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o, reluarea treptată, lentă a uh, economiei monetare sunt vizibile mai ales în ce privește dobânzile practicate pe piața monetară, mai ales rata Euribor de o lună, do, trei luni, șase luni, am vorbit de mai multe ori de rata de trei luni, e o dobândă foarte importantă pentru credite uh, pentru economiile zonei euro. Deocamdată, cred că este indicatorul de bază și eu nu cred că pot să vă spun că pe plan cantitativ avem elemente suficient de sigure pentru a putea fi considerate ca uh, fiabile. Deci, încă o dată, în acest domeniu rămânem vigilenți pentru că este pentru noi un obiectiv uh, foarte important. În ce privește semantica, Sigur, e foarte ușor să vorbești de, pe de o parte de economie financiară și de economie reală. Aveți dreptate, economia financiară este cu adevărat foarte reală, fără nicio îndoială și împărtășesc uh, total uh, ideea dumneavoastră că probabil că nu e o distinție uh, foarte fericită. În orice caz, economia financiară se traduce printr-un număr mare de locuri de muncă, serviciile financiare, dumneavoastră știți mai bine, în țara dumneavoastră așa este. În orice caz, e economie, pur și simplu. Deci, haideți să vorbim de economie, poate ar fi mai inspirat. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, domnule președinte. În cursul ultimilor zile am primit notificări, una după alta, în ce privește bănci europene, americane, aș dori să știu dacă băncile centrale și autoritățile de supraveghere sunt în stare să ne spună dacă uh, recesiunea va continua sau dacă am uh, dacă băncile vor continua să dea faliment sau dacă am ajuns la uh, sfârșitul acestui uh, fenomen, acestui eveniment. Uh, avem diverse metode, un TVA mai mic în, uh, stat, în uh, Regatul Unit, avem tot felul de măsuri fiscale care uh, mi se par foarte dispersate. Având în vedere diversitatea măsurilor ado- adoptate, nu considerați că uh, diferențele între economiile europene nu fac decât să crească și ele. Uh, ceea ce înseamnă că diferența va fi și mai mare între economii și deci că vom avea uh, tot mai puțină convergență. Și o ultimă observație, monezile și-au uh, redus uh, dobânzile față de euro, față de moneda euro, de exemplu li, uh, lila sterling. Dacă vă gândiți și la coroana suedeză, aș dori să știu cum, în calitate de șef BCE, uh, înțelegeți fenomenul? Nu vă îngrijorează? Thank you, thank you very much Vă mulțumesc foarte mult. Se pare că vorbesc prea mult când răspund. Dar toate întrebările mi se par atât de importante. Bun. La prima întrebare. Am fost convinși din prima zi când am decis la Consiliul Executiv să uh, disponibilizăm 95 de milioane de euro în 9 august 2007 băncilor, ne-am dat seama că începeam o perioadă care va fi foarte dificilă. Și niciodată nu v-am spus că am depășit această perioadă care este foarte solicitantă și foarte dificilă. Deci, spun cu convingere că continuăm să fim într-o stare permanentă de vigilență. Și momentul decisiv în această stare de vigilență a fost mijlocul lunii septembrie pentru că la mai bine de un an după începutul problemelor am avut o intensificare a tensiunilor care a necesitat decizii extraordinare pe care noi le-am luat, pe care le-au luat uh, instituțiile uh, perechi, uh, dar și deci băncile centrale și guvernele naționale. După cum știți, au fost foarte multe programe în diverse state membre și aș spune că, în primul rând, era necesar ca guvernele să ia măsuri pentru a organiza o linie de apărare împotriva ceea ce eu aș numi uh, riscul uh, de solvabilitate sistemic. După ce noi am organizat o linie de apărare împotriva riscului uh, de insolvabilitate de lichidități. Dar e un proces în derulare și avem această interacțiune între economia reală și sfera financiară care are loc Uh, de ambele părți ale Atlanticului, așa cum tocmai ați spus. Deci, în, având în vedere împrejurările, aș dori ca toate autoritățile, publice sau private, să rămână în această stare de vigilență, să ia deciziile potrivite, uh, care au nevoie de multă chipzuință, pentru că nu e suficient să iei Um, să faci uh, ajustări fiscale dacă nu ai marjă de manevră, pentru că nu faci decât uh, să agravezi situația și nu ajuți deloc. De, de aceea, nu e surprinzător că Banca Centrală Europeană e nevoie de un spațiu de manevră și e nevoie de nimic altceva decât marjă de manevră. Și această observație se bazează pe observațiile uh, piețelor financiare Și ne dăm seama că dacă pierdem încrederea uh, gospodăriei și a întreprinderii, orice facem pe plan fiscal va fi anulat automat de această, uh, lipsă, uh, de această lipsă suplimentară de încredere. Deci, cerem chipzuință, stabilitate din partea băncilor centrale și apoi să țină cont de constrângerile economice și financiare. Nu aș dori să mă refer la uh, schimbul uh, uh, valutar, știți care este diferența între euro și celelalte valute. Ce aș mai spune pentru a reveni la prima întrebare puțin, ce am observat de la începutul uh, turbulențelor este că moneda unică a funcționat ca uh, o protecție pentru 329 de milioane de persoane. Vă mulțumesc, Alan Lipieț, un minut și jumătate, și apoi Sara Vanderburg. Domnule președinte, două întrebări. Obiectivul băncii centrale, primul său, prima sa misiune, este de a asigura creșterea prețurilor care să fie mai mică sau aproape de 2%. În prezent ne îndepărtăm de acest obiectiv destul de mult. Dezinflația, așa cum spuneați, ne duce la 1 și jumătate. Observăm că Scăderea ritmului inflației din septembrie încoace este mai mare decât scăderea dobânzii Băncii Centrale Europene. Deci, uh, dobânzile reale cresc acum și sigur nu puteți merge mai jos de 0%. Deci, uh, ce credeți? Uh, scăderea TVA-ului ar putea să accelereze dezinflația, scăderea prețurilor? Și cum în acest context puteți afirma că trebuie să punem sub semnul întrebării mecanismele de creștere a salariilor pentru că uh, ele accelerează creșterea prețurilor? Ori noi credem că exact pe invers. A doua întrebare, de mai multe ori s-a spus acum planurile de relansare, de redresare economică. Uh, uh, din perspectivă bancară nu au dus la o uh, relansare, o redresare în celelalte sectoare economice, nu considerați că Banca Centrală ar trebui să aibă mai mult o politică de refinanțare directă a prețurilor din economia real, uh, reală, trecând eventual și prin Banca Europeană de Investiții? Mulțumesc, domnule Lipieț. Pentru noi, stabilitatea prețurilor înseamnă mai puțin de 2%, însă aproape de 2%. Și când vorbeam de ancorarea puternică a anticipărilor de inflație, ne gândeam, pe de o parte, la acest prag de 2%, ă, aproape sau mai puțin de 2%. În perioade de inflație foarte ridicată, am ajuns chiar la 4%, vă amintiți de acest lucru, și întotdeauna încercam să rămânem credibili prin faptul că suntem în stare să asigurăm stabilitatea prețurilor și această credibilitate poate fi măsurată prin anticipările de inflație și am păstrat ancorarea acestor anticipări de inflație la mai puțin de 2%, aproape de 2%. E unul dintre subiectele de controversă pentru că, într-adevăr, ne dăm seama că presiunile inflaționiste au scăzut, însă, deocamdată, trebuie să vă spun că anticipările de inflație rămân totuși aproape de 2% și din acest punct de vedere există diferențe foarte mari între țări și dacă mă uit la o serie din indicatorii de care ținem noi cont, inflația sugerată uh, de obligațiile indexate și neindexate, uh, atât în Europa cât și în Statele Unite, ne dăm seama că ancorare a anticipărilor de inflație pentru următorii 5 ani, suntem într-o, ne dăm seama că suntem într-o situație foarte diferită de cea a Statelor Unite. Dacă ancorăm ferm uh, anticipările de inflație, în funcție de stabilitatea prețurilor și de definiția pe care o dădeam înainte, ne dăm seama că dezinflația uh, pe care o observăm acum este bună pentru că puterea de cumpărare a gospodăriilor și agenților economici crește în consecință. Deci, dacă prețul, tariful la barilul de petrol și prețul energiei rămâne, din fericire, mult mai mic decât uh, în trecut, ar trebui să constatăm că inflația va continua să scadă în zona euro, în anumite țări, am putea ajunge chiar la uh, cifre negative, care nu ar trebui fi văzută ca fiind negative, dacă îmi permiteți, din contră ar fi o distribuire a puterii de cumpărare, ar fi o măsură expansionistă și de altfel ele vor crește, pentru că ele sunt legate de efecte de bază și pe termen mediu trebuie să avem o inflație sub cele 2%, aproape de cele 2%. În ce privește acțiunea Băncii Centrale Europene, aș dori să vă spun că susțin tot ce ar putea face Banca Europeană de Investiții, permițând băncilor să se refinanțeze pe termen mediu sau lung pentru a acorda predite, uh, credite IMM-urilor. E o tendință care a fost uh, reținută în principiu, dacă nu mă înșel, și personal, având în vedere împrejurările prin care trecem, mi se pare foarte bună. Vă mulțumesc ajungem la întrebarea GUE, doamna Sara Vagănești, apoi domnul Ryan. Doamna Vagănești. Ja, vielen Dank. Zwei Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf... Mulțumesc, am două întrebări. În primul rând, o chestiune care a fost uh, menționată de mai multe ori, Discrepația dintre politica dobânzilor și dobânzilor și, și rata dobânzilor de care beneficiază oamenii. Uh, Dumneavoastră ați spus că ați uh, transmis băncilor să reducă rata dobânzilor, însă asta nu a avut uh, niciun efect. În Germania am văzut, de exemplu, situații când IMM-urile practic nu primesc uh, nimic. Situația practic s-a înrăutățit față de anul trecut. Se vede că piața nu reușește să facă față. Statul injectează milioane de euro, miliarde de euro, însă în domeniul ratei dobânzilor cred că ar trebui să existe intervenție din partea statelor. În Statele Unite, în Statele Unite ale Americii, Banca Centrală este foarte îngrijorată de deflație. Deci americanii nu fac decât să bată monedă. Dacă mă întreb dacă putem împiedica sau nu deflația prin aceste măsuri. După părerea mea, nu avem cum să batem monedă fără să producem riscul de deflație și avem impresia oarecum că americanii au o strategie uh, în cunoștință de cauză, deoarece datoria lor externă este foarte mare. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că această strategie este directă. Deci cum putem uh, decupla euro de, eu, moneda euro de această strategie a americanilor? Avem cum să o facem? Vă mulțumesc. Cum am spus, Decizia pe care o luăm nu a mai existat uh, niciodată de la cel de-al doilea război mondial încoace. Și dorim ca aceste măsuri să fie canalizate către economie. Așa cum a spus dumneavoastră, e important ca băncile să reacționeze și vom lansa din nou un apel domeniului financiar pentru ca acesta să aibă, să ia în considerare ceea ce am hotărât noi. Nu cred că ar trebui să fiu uh, complet pesimist. În multe țări, uh, ipotecile vor uh, depinde rata de 3 luni Euribor. Această rată a scăzut semnificativ și cred că efectul asupra gospodărilor se va simți. Ați menționat strategia de ieșire. Băncile centrale europene, guvernele, ar trebui să acționeze știind clar că, această, că aceste măsuri sunt temporare, sunt țintite, vin în niște împrejurări anume și că trebuie să avem o strategie, o strategie pentru a ieși din această situație. Uh, și vedem că există o oscilație între episoade de scădere urmate de perioade explosive de creștere care ar putea însemna că ne vom confrunta cu probleme grave. Deci să nu uităm, stabilitatea pe termen mediu și lung contează cel mai mult. Lucru valabil pentru Banca Centrală Europeană, pentru politica fiscală. Iar ingredientul cel mai important în situația actuală este încrederea. Cetățenii nu vor avea încredere dacă își vor da seama că pe termen lung noi nu avem o abordare durabilă. Deci strategia de ieșire din criză este extrem de importantă. Mulțumesc foarte mult, domnul Ryan, pentru UN. Mulțumesc. Aș vrea să revin la rata dobânzilor și faptul că băncile le aplică sau nu. Cred că, trecem, că trăim în niște vremuri când cetățenii cer mai multă transparență și știu că dumneavoastră ați spus că ați îndemnat băncile să-și scadă rata dobânzilor. Însă aș vrea să știu dacă cineva are dreptul să le tragă la răspundere, să întrebe de ce nu scad aceste rate ale dobânzilor. Cetățenii vor explicații, ei se întreabă de ce nu au avut uh, loc aceste scăderi. Gândiți-vă ce au provocat băncile Gândiți-vă la ce, prin ce a trebuit să trecem din cauza băncilor. Toți cetățenii au avut de suferit din cauza lor. În ceea ce privește domeniul supravegherii. Ați spus că soluția pe termen lung a fost analizată de un grup la nivel înalt, însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră personală. Poate că nu puteți să ne o spuneți, însă credeți că aceste eforturi de supraveghere au fost benefice cât de departe credeți că ar trebui să mergem cu această supraveghere? În al treilea rând, credeți că a venit momentul ca Banca Centrală Europeană să aibă un mandat mai extins pentru a se implica mai mult în stimularea zonei uh, economice euro? Mulțumesc! Încă o dată, nu vreau să las impresia că îmi subestimez părerile. Mediul ratei uh, dobânzilor pentru gospodării în toate țările în care ipoteca se bazează pe o rată a dobânzii pe termen scurt, deci în majoritatea cazurilor, indicele este indicele Euribor de 3 luni sau LIBOR pe trei luni în toate zonele valutare și în zona euro. Din câte înțeleg eu, acest indice, din fericire, în conformitate cu deciziile noastre, a scăzut în mod considerabil. Prin urmare, avem elemente care ne indică că această transmisie a funcționat în mod uh, satisfăcător. În alte domenii este mai complicat. Băncile comerciale vin întotdeauna cu același argument. Trebuie să ai în vedere, să iei în considerare riscurile pe care ți le asumi când oferi un nou credit. Uh, instituțiile trebuie protejate împotriva acestor noi riscuri. E clar, lucrurile sunt complicate, nu putem să le simplificăm, însă noi am cerut întotdeauna să existe cât mai multă transparență, inclusiv în acest domeniu. Cât despre supravegherea băncilor. Ca președinte al Băncii Centrale Europene și Consiliul um, Executiv al BCE este gata să respecte prevederile de la articolul 105.6 posibil, care oferă posibilitatea de a ne extinde mandatul. La nivel de guvernatori am spus clar că băncile centrale și autoritățile de supraveghere trebuie să aibă o relație mai strânsă. O separare foarte strictă între supravegherea băncilor și băncile centrale nu este o idee neapărat bună. Și am explicat acest lucru în public, nu vă spun nimic nou. Vom vedea în continuare cum vom utiliza această posibilitate oferită de tratat. Principalul avantaj este că această prevedere este ratificată, s-a făcut o ratificare ex ante Acum este necesar să avem un proces de luare a deciziilor care să implice Parlamentul, așa cum uh, ați spus, și care cere, bineînțeles, uh, unanimitate din uh, partea guvernelor. Eu unul sunt gata, însă deocamdată nu avem o poziție a Consiliului de Guvernare. Eu nu voi cere să se schimbe mandatul Băncii Centrale Economice, uh, Băncii Centrale Economice în domeniul politicii monetare. În uh, primii 10 ani de existență ai monedei euro s-au creat locuri de muncă. Nu vă spun că situația în ziua de astăzi este satisfăcătoare, însă noi am creat mai multe locuri de muncă în uh, zona euro decât uh, s-au creat în Statele Unite ale Americii în acești 10 ani. Vă mulțumesc pentru spusele dumneavoastră. Ajungem acum la cel de-al doilea tur de întrebări. Domnul John Purvis, un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule președinte, mă întreb dacă Banca Centrală Europeană este îngrijorată de tendința de a de a considera că datoria suverană a statelor um, nu este atât de importantă. Există riscuri ca anumite state să intre în faliment de exemplu, ce face BCE-ul? BCE-ul este o autoritate monetară, dar nu fiscală. Credeți că ar trebui să existe un plan de criză la nivel uh, european? Păi ce am Femeiul ar trebui poate să fie, ar trebui să fie transformat pentru a face față un astfel de plan de urgență la nivel uh, internațional. În ceea ce privește politica de schimb valutar, credeți că aceasta ar trebui să fie revizuită? Nu știu dacă am înțeles bine ultima întrebare. Dumneavoastră vă opuneți în general politicilor privind uh, schimbul valutar în ceea ce privește moneda euro. Însă există alte monede care creează probleme de competitivitate pentru zona euro. Nu credeți că ar trebui să existe o schemă comună pentru a stabiliza ratele de schimb? Pentru ca acestea să fie mai ancorate? Da, mulțumesc. Prima întrebare. Știți, poziția noastră a fost întotdeauna foarte clară. Guvernele sunt responsabile de politica lor fiscală trebuie să respecte pactul de creștere și stabilitate și vă amintiți că au existat multe presiuni pentru a renunța la acest pact. Nu a fost poziția Parlamentului European. Parlamentul nu era mulțumit de această idee și pot să vă spun că și noi înșine credem că ne aflăm într-o zonă cu o monedă unică, iar pactul de stabilitate și creștere face parte din Uniunea Monetară și economică. Deci euro este practic piatra de temelie a acestei zone. Dar guvernele sunt responsabile de politica lor fiscală, trebuie să facă față situației, după cum am spus, pactul de creștere și stabilitate nu sublinează doar regulile pe care trebuie să le urmeze statele. Există considerentele ricardiene care se aplică în orice economie. Eu îmi voi păstra poziția și contez pe Consiliu și pe Comisie să supravegheze situația. Eu nu sunt neapărat îngrijorat Iar uh, ideea de a pune la îndoială moneda euro și zona euro mi se pare complet nepotrivită. Guvernele trebuie să vină cu o politică mai durabilă, așa cum am spus-o întotdeauna. În ceea ce privește Fondul Monetar Internațional, uh, Funcția de supraveghere, mandatul de supraveghere al FMI ar trebui să fie mai consolidat, ar trebui să fie sporit, deoarece avem nevoie de un fond monetar internațional în acest domeniu. Și astfel um, nu neapărat zona euro ar avea de câștigat, ci întreaga lume. Femeiul trebuie să poată face, să, trebuie să poată fi capabil de a face situațiilor uh, dificile care apar la nivel internațional. În țările emergente, Fondul Monetar Internațional uh, este deosebit de activ. În ceea ce vrește politica prin schimbul valutar, nu am niciun comentariu. Da, anumite lucruri se schimbă, altele niciodată. Domnul Lauc, după care domnul Schinas. Domnul Lauc. Frau Vorsitzende. Ähm, Monsieur Trichet, ich habe drei äh, kurze... Domnule Trichet, am trei întrebări foarte scurte. O întrebare a fost deja adresată, însă o voi pune și eu din nou. Există diferență privind creditele între anumite țări, între un anumit grup de țări și alte țări. Credeți că putem tolera această diferență până la ce punct? Un alt lucru, ideea unei bănci mondiale. Cum credeți că ar putea fi structurată o astfel de bancă? Un alt uh, lucru, piața derivativelor. Dacă această piață se prăbușește. Credeți ce se va întâmpla? Dumneavoastră credeți că există pericolul ca această piață a derivativelor să se prăbușească? Și aș vrea să știu de asemenea dacă derivativele sunt cotate la bursă, la bursa deschisă sau la ce fel de bursă sunt cotate. Sunt uh, cotate. Mulțumesc. Uh, zona euro este o zonă în care există diversitate. Avem un nivel de convergență diferit, de creștere, inflație, avem o evoluție diferită a indicatorilor. Noi, de la bun început, am analizat situația de aproape, ne-am comparat cu SUA și am văzut că în această economie continentală atât de vastă nu e neobișnuit să ai acest grad de diversitate. Am văzut că devierea normală a creșterii, a inflației, există diferențe privind prețul unitar. Și aceste diferențe nu sunt uh, neapărat altfel decât cele din Statele Unite ale Americii. Sunt asemănătoare. Dumneavoastră faceți aluzie la situația fiscală a unor țări. Trebuie să spun că în momentul de față în toate țările există probleme. De aceea am spus că e important să avem o strategie de ieșire din criză bineînțeles, e importantă și pentru cele două țări care, după părerea mea, au fost uh, elevi silitori. Strategia de ieșire e importantă pentru toți. Și e indispensabil ca guvernele și parlamentele din toate țările să se mobilizeze. Nu voi spune, bineînțeles, că punem la îndoială prin aceasta existența monedei euro sau zonei euro. Uh, Însă este un argument suplimentar uh, foarte puternic, deoarece de la bun început noi am spus asta. Am spus, dumneavoastră sunteți responsabili, nu vor exista planuri de, de a vă salva. Deci nu e o chestiune abstractă. În urmă cu 3-4 ani am spus-o deja. Trebuie să fim conștienți de faptul că în spate se află economia. Însă eu sunt conștient de faptul că situația ne supune la presiuni foarte mari și cred că până la urmă lucrurile se vor desfășura de la sine. Eu nu cred că o ideea acelei bănci mondiale este un concept uh, potrivit. În domeniul derivativelor, Cantitățile noționale au crescut foarte mult, mai ales derivativele de tip CDS. Trebuie să fim conștienți că au existat riscuri acolo, au fost identificate, eu am spus-o întotdeauna, de asemenea, în toate rapoartele de stabilitate financiară, să spun acest lucru, inclusiv cele făcute de BCE. E clar să, e important să vedem ce inițiative s-au luat. Nu cred că neapărat prin aceste inițiative se va soluționa problema, însă măcar e un pas în direcția cea bună. Da, în aceeași ordine de idei, domnule președinte. După cum ați văzut recent, există foarte multe zvonuri uh, din partea euroscepticelor care atacă moneda euro, țintind spread. Care sunt ori intențiile lor reale? După părerea mea, vor să submineze moneda euro. Grecia a fost o țară foarte atacată, domnul Almunia, ieri. A avut o poziție foarte categorică în fața comisiei, răspunzând un, unei întrebări adresate doamna președinte. A spus că ne aflăm cu toți în aceeași barcă, Dumnealui a spus că are încredere, că nu e îngrijorat, că trebuie să facem ceea ce e necesar, însă că în zona euro nu vom recurge la instrumente externe sau la organizații internaționale și nu va spus și a spus că nu le va face jocul celor care niciodată nu au vrut moneda euro. Aceste agenții de rating au văzut cum icebergul se apropia de Titanic în domeniul subprime. Au văzut ce se întâmpla, însă acum deodată agențiile își dau seama că Spania și Grecia au probleme. Dumneavoastră, într-un fel sau altul, ați răspuns deja la această întrebare, să aș vrea să am o confirmare din partea dumneavoastră, o confirmare mai clară. Da, confirm într-adevăr ceea ce am spus. Confirm pe deplin ce am spus. Fiind vorba de țara dumneavoastră și de alte țări, responsabilitatea ține de Atena. Guvernul trebuie să aibă politici durabili pe termen uh, lung, politici convingătoare în domeniul politicii bugetare dar și în domeniul competitivității relative a costului prețurilor unitare. Este mesajul constant pe care l-am adresat și noi tuturor țărilor din zona euro, fără să facem uh, vreo diferență între ele. Soliditatea zonei euro nu este pusă sub semnul întrebării, dacă euro nu ar fi o monedă solidă, asta s-ar vedea imediat, deoarece toate monedele se află într-o situație de într-o situație într-adevăr dificilă. E vizibil. Deci toate monedele pe care eu le cunosc trec prin probleme. Nu voi cita niciuna, însă fiecare va ști despre ce vorbesc. Deci ideea este ca fiecare să fie la înălțimea responsabilităților sale. Este discursul pe care l-am ținut întotdeauna. Doamna Van den Burg, pentru grupul socialist. Yeah, thank you. Um... Mulțumesc. Am ascultat cu mare interes mesajul uh, puternic pe care ni l-ați transmis cu privire la supraveghere și salut faptul că în momentul de față are loc o reflecție în cadrul uh, BCE cu privire la rolul său în baza articolului 105.6 din tratat. Uh, Totuși, uh, am tendința să nu fiu de acord cu ceea ce ați spus despre FSF, Forumul de Stabilitate Financiară la nivel uh, mondial. Spuneați că acesta are autoritatea asupra instituțiilor. Totuși, am impresia că um, aceasta face parte doar din lumea financiară care se ocupă de sectorul bancar. Și unul dintre elementele crizei uh, s-a aflat în afara sectorului bancar. Uh, iar uh, și s-a numit adesea sectorul bancar din umbră. Aici s-a vorbit și despre sectorul uh, produselor derivate sau despre piața OTC. Acolo au apărut foarte multe probleme. Este important uh, să includem experți din piețele financiare în sistemul global, dar și în sistemul european de supraveghere. De aceea v-aș întreba, vedeți uh, vreun rolul BCE ca un rol exclusiv sau credeți că BCE ar trebui să facă parte dintr-un sistem mai larg în care să fie inclus și experți uh, în piețe financiare? Mulțumesc foarte mult. Nu mi-am uh, pierdut memoria, îmi aduc aminte ce ați propus în urmă cu câteva luni este un lucru prezent în mintea noastră. În ceea ce privește FSF, Forumul de Stabilitate Financiară, acesta nu este doar o formațiune informală care include comitetul de la Basel, care, apropo, este prezidat de guvernatorul Băncii Centrale din Olanda, ci și uh, Comitetul de Asigurări, uh, companiile de organismele de supraveghere, băncile centrale, trezoreria, banca centrală. Deci este o grupare informală în care mi se pare că se regăsesc toți factorii care pot să facă o sinteză a supravegherii europene. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Băncile comerciale reglementate uh, nu sunt uh, singurele probleme nici de cum. FSF analizează toate problemele. Și bineînțeles că acesta trebuie să se îmbunătățească prin extindere. Cred că acesta este un proces uh, în curs de desfășurare. Totuși, dacă țineți seama de faptul că avem uh, ramurile executive, instituțiile financiare internaționale și autoritățile care în mare parte sunt, în mar- sunt independente de sfera politică, cum ar fi Comitetul de la Basel, băncile centrale însele și alte organisme. Așadar, mi se pare că aceasta este o grupare informală care, uh, la nivel de experți, reușește să identifice căile potrivite. Bineînțeles, după aceea ă, totul ține de, strate- de luciditatea strategică și de energia politică care vor permite efectuarea re- ă, reformelor, oricare ar fi interesele. Mulțumesc, doamna Vandenburg. Vreți să reveniți? Cred că nu doar, cred că bancherii centrali, băncile centrale nu acoperă toate domeniile de interese și acest lucru este relevant și pentru discuția la nivel european, pentru că trebuie să uh, integrăm și uh, responsabilii din uh, sectorul uh, titlurilor mobiliare și asigurări, pentru că sunt relevanți. Aveți dreptate. Totuși, băncile centrale sunt unice în privința poziției pe care o au. Faptul că nu au uh, interese anume, faptul că prin lege și prin Constituție au obligativitatea de a avea un simț de stabilitate pe termen mediu și pe termen uh, lung, le face unice. Când mă uit la toate instituțiile din lume, cele care au fost uh, cele mai lucide în astfel de situații ca aceasta din prezent uh, și um, consiliile de supraveghere sunt unice, după părerea mea, pentru că ele păstrează un uh, simț al stabilității pe termen mediu și lung. Mulțumesc, domnul Sanchez Presedo, și după aceea, din partea grupului liberal, doamna Starcovici. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am uh, trei întrebări. Ați vorbit despre ratele de schimb și uh, nu ați răspuns în totalitate la întrebarea domnului Purvis. Dar Bretton Woods avea câteva acorduri legate de stabilitatea financiară. Nu vă gândiți la ceva similar în această zonă? Uh, ceva care să aibă legătură cu sistemul financiar. Aici vorbim despre protecționism. A doua întrebare. Aș fi vrut să vă referiți la problema finanțării globale. Criza financiară a lovit uh, din plin uh, categoriile mai sărace decât uh, pe alții. Țările cele mai puțin dezvoltate au suferit cel mai mult și de aceea ar trebui să vorbim despre o finanțare globală și ar trebui să ținem seama de aceste considerente. Nu este vorba doar de G20, fondul de stabilitate nu este suficient. Avem un uh, obiectiv pentru 2012, însă trebuie să ținem seama și de alte considerente. Cum stau lucrurile cu lichiditatea? Pentru că lichiditatea creează uh, fricțiuni între active și pasive. De ce America de Nord nu oferă termene mai lungi pentru instituțiile financiare de acolo? Mulțumesc foarte mult. La prima întrebare am spus deja că nu am vreun comentariu anume referitor la uh, rata de schimb. Vreau totuși să fiu uh, foarte clar. Am discutat acest lucru în cadrul uh, G7 între principalele monede. Am, avem un comunicat uh, care, întrunește, care a întrunit consensul între participanți, adică băncile centrale și guverne. De asemenea, avem uh, mesaje pe care le-am transmis și în trecut și pe care le păstrăm și acum, și anume că um, unele economii emergente trebuiau să fie avertizate acesta a fost și cazul Chinei. Menționez acest lucru uh, așa în trecere, dar nu, mă așteptați, nu vă așteptați să mă abat de la consensul la care a ajuns G7 în această privință. În ceea ce privește finanțarea globală și sărăcia, sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Este absolut clar că țările cel mai puțin dezvoltate, fără nicio producție de energie sau de bunuri, au fost uh, defavorizate de economia mondială acum câteva luni. Aceste țări se află într-o situație foarte gravă. Totuși, dați-mi voie să menționez scăderea prețului la petrol și la energie în general, scădere care, în anumite cazuri, a atenuat un pic suferința. Chiar dacă aceste țări uh, plătesc un preț foarte mare uh, și se supu- sunt supuse unui stres foarte mare din cauza crizei. Uh, Uh, sigur, uh, putem spune că G20 uh, nu este un organism cu puteri de pline. Este doar o grupare informală în care se poate ajunge la un consens pe subiecte foarte importante și cred că acest forum a jucat un rol foarte important, va juca și acum un rol foarte important în această criză. Este vorba de un forum în care se maturizează consensul. După aceea însă trebuie să se treacă prin mecanismele oficiale. Dacă femeiul este în cauză, atunci trebuie să se treacă prin cadrul instituțional al femeii. Și bineînțeles, toate țările sunt reprezentate în uh, femeii sau în uh, Consiliul de Administrație. Din nou, așa funcționează sistemul, dar cred într-adevăr că întrebarea dumneavoastră a fost foarte importantă. În ceea ce privește intențiile noastre, noi am fost prima bancă centrală din lume care și-a asumat acest angajament de refinanțare pe trei luni sau șase luni. Deci noi facem niște lucruri care nu puteau fi imaginate înainte de aceste turbulențe. E nevoie de operațiuni speciale de cumpărare de titluri de valori tranzacționabile uh, cum achiziții directe de către Banca Centrală Americană. Nu comentez în această privință. Nu este un lucru la care ar trebui să ne angajăm și noi, dar, după cum am spus, suntem uh, într-o stare de alertă permanentă. Mulțumesc, doamna Starcoviciute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, de mai mulți ani uh, dumneavoastră susțineți uh, reformele structurale în diferite sectoare ale economiei. Acum avem un sector ineficient al economiei care produce pierderi uriașe și anume sectorul bancar. Credeți că este necesar să implementăm anumite reforme structurale în uh, zona euro, în sectorul bancar și în grupurile bancare transfrontaliere? a fost, au fost câteva propuneri legate de uh, separarea băncilor de investiții de băncile de retail, au fost foarte multe propuneri de reforme structurale în sectorul bancar. Considerați că noi în Europa trebuie să avem, uh, un, să avem și noi astfel de propuneri? Mulțumesc. Așa cum am spus, nu trebuie să ne complacem uh, în situația actuală cu privire la niciuna dintre părțile sistemului financiar global. Funcționarea economiei de piață va declanșa uh, o restructurare și o reconfigurare masivă a industriei. Acest uh, lucru este un lucru care se va întâmpla și care este absolut necesar, după părerea noastră. Și asta ne va ajuta să ne restructurăm uh, în direcția potrivită. Aveți dreptate când spuneți că această industrie trebuie să, fie, să se comporte mult mai uh, corespunzător. Vrem să îmbunătățim uh, regulile, reglementările prudențiale. Încă încă nu am uh, mandatul din partea Consiliului de Guvernator de a comenta asupra acestui raport. Analizăm situația cu atenție, iar această separare între băncile de investiții și băncile comerciale uh, a fost uh, un subiect uh, prioritar în Statele Unite, însă în ceea ce ne privește, fără nicio decizie, această separare a explodat pentru că nu era deloc uh, potrivită. În Europa a existat un concept diferit în sectorul bancar. Nu a existat o separare strictă între cele două uh, Uh, subsectoare. În general, băncile au ambele activități, atât de investiții cât și activități comerciale și de retail. Probabil că acesta a fost considerat un concept mai bun. Am încredere că este un concept mai bun. Evident că este un concept mai bun, uh, având în vedere evoluția din Statele Unite, din Europa și din restul lumii. Vom continua să fim foarte activi, însă, așa cum vă spuneam, uh, aceasta este o discuție globală, o reflexie globală. Trebuie să găsim uh, modalități foarte îndrăznețe pentru a ne asigura că economiile de piață uh, nu vor fi uh, afectate atât de mult și nu vor Uh, avea o lipsă de rezistență. Deci este un test uh, la scară reală, trebuie să fim uh, cât mai energici cu putință pentru a găsi modalitățile cele mai potrivite. Trebuie să um, introducem amortizoarele necesare în economia globală pentru a fi și mai rezistenți. Mulțumesc. Ajungem la ultimele patru întrebări. Domnul Laszlo Beci din numele PPM. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare de încălzire se referă la aderarea Slovaciei la zona euro. Care este prima dumneavoastră evaluare? O altă întrebare. Credeți că pe piața internă există cele patru libertăți uh, consolidate puternic? Liber... Apoi, uh, introducerea directivei uh, serviciilor, credeți că va avea un impact pozitiv? A doua mare întrebare este cum credeți că Banca Centrală Europeană poate să ajute statele membre din, uh, zone, din zona non-euro cu problemele de lichidități și cu problemele de plăți în uh, cazul acesta de criză, în baza diferitelor acorduri. Credeți că în, cazul, în cazuri de criză, blocarea liberei circulații a capitalurilor între filiale și companiile mamă pot fi instituite la nivelul Uniunii. Și a treia observație, foarte pe scurt, sper că în cazul statelor membre din uh, zona non-euro, Uniunea poate să rezolve problemele de plată ale acestora și putem evita situațiile uh, cum ar fi cea de săptămâna trecută, uh, cum ar fi situația din Ungaria. Această situație este foarte periculoasă și ar trebui să o evităm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește Slovacia, tot ce vă pot spune este că Schimbarea se realizează destul de bine. A fost o pregătire perfectă din punct de vedere tehnic. Am uh, primit informații, dar am mers și la fața locului pentru că am participat activ la această trecere. Toate informațiile sunt încurajatoare și sunt sigur că Slovacia va fi un succes. Oricum, este foarte impresionant să vedem că doar uh, după 10 ani de la instituirea euro sunt deja 16 țări odată cu aderarea Slovaciei la zona euro. După cum știți, uh, avem uh, relații și cu țările care nu au aderat la zona euro, printre care și țara dumneavoastră, însă nu am să intru în mai multe detalii. În unele cazuri uh, era util să avem o modalitate de cooperare strânsă cu băncile centrale. În alte cazuri uh, s-a dovedit că acest lucru nu este necesar, însă vom continua să păstrăm contacte strânse cu toate băncile centrale uh, interesate din Uniunea Europeană. În ceea ce privește FMI-ul, am luat notă de observația dumneavoastră după cum știți, în unele cazuri, prezența femeiului uh, a fost considerată necesară de către conducerea țării în cauză. Acestea fiind spuse, cred că domnul comisar Almunia a spus ce a avut de spus cu privire la contribuția Uniunii Europene la facilitatea pe care ar putea o activa Comisia și Consiliul. Și aceste lucruri sunt importante. Apoi uh, era vorba de o contribuție în interiorul Uniunii Europene. Oricum uh, am luat notă de observația dumneavoastră. Doamna Luling. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnule președinte, suntem aici pe cale să examinăm foarte multe directive care redesenează, care reconfigurează arhitectura de supraveghere financiară și bancară în Europa chiar dacă aceasta uh, nu va fi uh, acuzată, oricum uh, va trebui să iasă curată din toată această poveste. Va trebui să luăm decizii punctuale, însă nu putem să facem acest lucru fără să știm în ce direcție ne îndreptăm. Uh, nu putem să luăm exemplul artizanilor care lucrează fără arhitecți. Vă imaginați în ce stare se poate regăsi construcția finală? instituția dumneavoastră va ieși um, mult mai bine din această situație. Alte instituții nu pot să spună acest lucru. Aș vrea să știu dacă considerați că Banca Centrală Europeană ar putea uh, să își extindă câmpul de competențe, mai ales în ceea ce privește supravegherea. Foarte multe voci uh, autorizate sunt favorabile acestei idei, însă este vorba de dimensiuni, cum să procedăm cu țările din afara zonei euro. Uh, aceasta a fost a doua întrebare. Și în fine, a treia întrebare. Nu ați dori să vă ocupați și de agențiile de rating? Pentru că delegarea acestei responsabilități mă uimește deocamdată. Merci beaucoup, madame. Euh, je prends bonne note, évidemment, de la complexité de la situation et de vos remarques. Iau notă de observațiile dumneavoastră cu privire la aceste dificultăți în ceea ce privește acei uh, artizani care trebuie să își facă foarte conștiincioși uh, munca. Însă, într-adevăr, este nevoie și de arhitecți care să pună aceste planuri în aplicare. În ceea ce privește supravegherea, am spus exact unde ne aflăm. Există reflecții în curs. Uh, chiar și în Parlamentul European. Apoi uh, există și reflexia care are loc în cadrul comisiei pe care o prezidează uh, Jacques de la Rozier. Sigur, noi întotdeauna uh, vrem să răspundem la întrebările care ne sunt adresate. Există o cale, o modalitate posibilă care a fost oarecum prehotărâtă de autorii tratatului de la Maastricht și care a fost ratificată deja de parlamente și de mm, Uh, diferitele țări atunci când uh, s-a propus ratificarea prin referendum. Deci noi ne gândim la toate aceste lucruri uh, știind că întotdeauna am fost pentru o relație strânsă între Banca Centrală și Autoritatea de Supraveghere Bancară. În ceea ce privește agențiile de rating, Avem deja foarte multe responsabilități, poate că ar trebui să avem și altele. Este un subiect foarte vast, asupra căruia se derulează discuții, dar, într-adevăr, în mod clar, este unul dintre punctele pe care trebuie să le îmbunătățim substanțial. Insist, este un punct asupra căruia trebuie să avem un acord transatlantic, pentru că ne aflăm într-un sistem globalizat și este foarte important să găsim soluții care să nu fie diferite sau opuse de cele două părți ale Atlanticului. Oricum, este un subiect foarte mare. Domnule președinte, aș vrea să vă pun și eu câteva întrebări. Împărtășesc cu doamna Luling uh, ideea că lucrăm fără arhitecți. Tocmai de aceea am uh, propus o nouă structură. Oricum, uh, avem în față un uh, proiect de directivă în domeniul bancar, directiva privind cerințele de capital, pe care așteptăm uh, în continuare avizul băncii centrale. Uneori am impresia că lucrăm pe de o parte fără arhitect și pe de altă parte pe stil vechi Ni s-a spus că pentru revizuirea directivei cerințelor de capital trebuie să se țină seama de problemele de, uh, uh din afa, extrabilanțiere și probleme de lichiditate. Sigur că trebuie să discutăm și despre problemele de uh, CDS și cerințele de capital pentru fondurile de hedging. De ce să nu avem o abordare mai inteligentă a piețelor financiare? Ce credeți despre această propunere legislativă uh, care se află în fața noastră și ce credeți, care credeți că ar trebui să fie rezultatul la finalul acestui acestui uh, mandat. În ceea ce privește G20, împărtășiți uh, abordarea următoare. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul trimestru a fost foarte bine, numai că la nivel macro am fi putut face mai mult. Ați vorbit despre mizele în ceea ce privește supravegherea, dar cred că dacă ieșim din această criză fără să abordăm originea însăși a crizei și a dezechilibrilor mondiale, nu vom fi progresat. Există o presiune foarte mare asupra Statelor Unite să elaboreze planuri de relansare, dar asta nu va rezolva problema dezechilibrului mondial care s-a aflat chiar la originea acestor derive ale piețelor financiare. Împărtășiți această abordare? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, președinte. În prezent cooperăm, lucrăm foarte activ pe avizul nostru pentru directiva privind cerințele de capital, pe care o voi primi uh, foarte repede, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. La nivel mondial, așa cum spuneam și înainte, avem dezbateri în legătură cu ce trebuie să facem pentru a trage toate învățămintele din ceea ce se întâmplă în prezent aceste discuții se fac la uh, comitetul de la Basel uh, și în cadrul Comitetului de Stabilitate Financiară. Există un sistem financiar mondial și criza actuală ne arată cât de important e, acum mai mult ca niciodată, să gestionăm uh, sistemul financiar în întregime. Pentru că dacă nu suntem cu toții la cheremul unei explozii care poate avea loc oriunde. Deci, inevitabil, această directivă sosește într-un moment în care nu am finalizat, sigur, uh, cum spuneam, trebuie să tragem învățăminte din experiența prezentă. Deci probabil că va trebui să mai uh, continuăm să lucrăm la acest lucru. Sigur, e valabil și pentru Statele Unite. Globalizarea sistemului economic și financiar internațional e de așa, în așa măsură, se face în așa măsură încât uh, e nevoie de ajustări, de modificări în permanență. În ce privește G20, împărtășesc uh, sentimentul dumneavoastră, însă, așa cum spuneam și înainte, încheie pentru a exercita o supraveghere cu autoritate și cu o uh, adevărată capacitate de a schimba lucrurile este Fondul Monetar Internațional, care exercită supraveghere macroeconomică și macrofinanciară într-o poziție de autoritate care este mereu înnoită. Și e adevărat că dacă totul ce, tot ce facem nu ne face decât să revenim la starea de fapt cu aceeași constatare a deficiturilor și a dezechilibrelor interne și externe, e evident că ne vom afla în aceeași situație și vom face, din păcate, tot ce putem, pe, deci vom, vom, vom avea, din păcate, noi probleme. Deci e foarte important să consolidăm supravegherea macroeconomică la nivel mondial. Nu poate decât FMI-ul, din uh, punctul meu de vedere, să facă acest lucru în mod eficient. Mulțumesc. Ultima intervenție, doamna Baeva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Trișe, luarea temperaturii economiei în uh, circumstanțele actuale, oricare ar fi politicile pe care le avem, uh, că vizăm uh, stagnarea sau inflația, nu va aduce rezultate concrete foarte rapide. Dacă astăzi recesiunea este mai alarma, alarmantă care considerați că ar trebui să fie politicile pentru, pentru eliberare de credite și care vor fi uh, consecințele asupra ocupării forței de muncă. Și încă un detaliu cu permisiunea dumneavoastră. Aș dori să vă referiți pe scurt la potențialul de creștere a noilor economii din Europa Centrală și de Est în contextul recesiunii mondiale. Vă mulțumesc! Sigur, întrebarea dumneavoastră este foarte importantă și foarte pertinentă. După cum spunea, spuneam, la nivel mondial bă, domnește un climat de incertitudine și trebuie să ținem cont de el. Acestea fiind spuse, avem senzația, așa cum spunea și Comisia recent, în 2009 vom avea probleme, sigur, atât la nivel mondial cât și la nivel european. Iar punctul culmin, uh, reluarea ar trebui să se facă în 2010, deci încă o dată după un an greu 2009. Ce încercăm noi să facem este să stabilizăm așteptările de inflație, să introducem acest instrument de stabilitate pentru agenții economici, să consolidăm încrederea pentru ca ei să aibă o bază solidă pe care să se poată baza. Sigur, scăderea dobânzilor uh, care va scădea riscul inflaționist, sigur, uh, Uh, va duce la creștere de locuri de muncă și la creștere economică durabilă. În ce privește ocuparea forței de muncă, aș dori să mă mai spun, uh, am spus în repetate rânduri acest lucru aici, din acest punct de vedere, moneda unică europeană, cei 10 ani de monedă unică europeană au fost un mare succes. Nu vreau să subestimez problemele epocii, sigur, din punctul de vedere al ocupării, suntem într-o perioadă grea, nu ar trebui să ne declarăm mulțumiți, să fim să ne declarăm mulțumiți, dar uh, pe 10 ani euro ne-a arătat uh, că uh, ne poate apăra și în consultările cele mai recente am constatat că am creat mai mult de 3,5 milioane de, de locuri de muncă. Iar economia americană la o econo- față de economia americană, care, după cum știți, are dimensiuni aproximativ asemănătoare din punct de vedere al populației. În calitate de deci cât despre țări, noile țări membre ale Uniunii Europene, cred că potențialul de dezvoltare pe termen mediu nu este afectat. Ei au, aceste state au un potențial de dezvoltare, dar bineînțeles sunt afectate de recesiunea din Europa, dar cred că dacă ele continuă să facă reforme structurale care sunt indispensabile și dacă vor avea politici macroeconomice sănătoase, vor recupera întârzierea și rezultatele vor fi foarte bune. În concluzie, aș dori să subliniez că să nu uitați că prețul uh, țițeiului și la materiile prime de bază este mult mai scăzut, ceea ce, deci când uh, tarifele la barilul de petrol era foarte ridicat, acum încă plătim un preț destul de ridicat pentru prețurile, tarifele foarte mari la energie. Acum ne întoarcem în direcția opusă. Sigur, uh, e nevoie de timp ca totul să se simtă în mod concret, dar e o tendință pe care nu trebuie să o subestimăm. Mulțumesc! Ați respectat atât de bine timpul alocat încât mai avem încă 5 uh, minute, două întrebări la Catch the Eye. Cine dorește să uh, profite de aceste 5 minute? nimeni, eu îl voi folosi, voi folosi timpul care îmi rămâne, dacă nu, Mă numesc Tom Mandelson, dar nu faceți parte din Comisia ICON. În primul rând îi dau cuvântul lui John Purvis și după aceea uh, vi-l acord dumneavoastră. Domnule președinte, considerați că vor exista schimbări în Statele Unite, având în vedere noul guvern american la nivelul Fed sau al administrației americane? Vă mulțumesc. În ce privește Fedul, Banca Centrală Americană, Com Comitetul Piața Deschisă e același, președintele Fed este același, a rămas același. Avem o legătură foarte bună și am apreciat um, foarte mult această relație de colaborare pe care o avem cu Fed. Am menționat o serie de decizii foarte importante pe care Banca Centrală Europeană le-a luat. Trebuie să mai subliniez că am avut o decizie comună cu Fedul prin faptul că furnizăm uh, lichidități uh, în uh, Europa pentru investitorii americani, ceea ce e un semn de mare încredere. În ce privește guvernul, vom vedea, guvernul american vom vedea. E clar că această schimbare de guvern e foarte importantă, însă sper că Statele Unite ale Americii vor continua să își joace rolul care le revine, respectiv să-și apere propria viziune și uh, principiile și conceptele în uh, care crede, deci continuăm să întreținem cooperarea foarte strânsă la nivel mondial pentru a trage toate învățămintele Uh, din situația actuală. Și e adevărat că Statele Unite au un rol foarte important și au jucat un rol foarte important, evident, în uh, trecutul recent. Și deci, cred că e foarte important să continuăm să avem cu noul guvern american o relație cât de strânsă cu putință pentru a trage toate concluziile, inclusiv în ce privește supravegherea politicilor macroeconomice. Domnule președinte, dacă astăzi ar trebui să scriem tratatul de la Maastricht, Mă întreb dacă în obiectivele de politică monetară nu ar trebui să includem și chestiunea stabilității piețelor financiare. Spuneați că toată lumea consideră că după această criză Banca Centrală va avea mai multă responsabilitate în ce privește supravegherea. Cum sunt țări care nu fac parte din zona euro, miza este să definim condiții comune, dar în orice caz veți avea această competență. Dar, în orice caz, uh, e clar că EU-ul de la Europa, uh, Uniunea Monetară Europeană nu este suficient de puternic și mă întreb ce ar trebui să facem ca să, situația să se reechilibreze. În ce privește G20, uităm că uh, întotdeauna lupta împotriva paradisurilor fiscale. Uh, ce credeți că am putea face cu guvernul american pentru a progresa în acest domeniu, eradicarea paradisurilor fiscale? La prima observație pe care ați făcut-o, aș spune că toate băncile centrale din lume consideră că au o răspundere în asigurarea stabilității financiare, ceea ce nu înseamnă că această responsabilitate trebuie să schimbe în sine politica monetară, ă, felul de a gândi al băncilor centrale din întreaga lume, ă, constă în faptul că consideră că stabilitatea prețurilor credibile pe termen lung reprezintă o condiție necesară a stabilității financiare. Nu suficientă în sine, dar uh, consideră că nu există o contradicție între a acorda atenție stabilității financiare și uh, asigurarea stabilității uh, prețurilor pe care toate instituțiile de controlare a inflației o au. E o misiune care ne revine și nouă. Toate băncile centrale publică uh, revizii de stabilitate financiară care le permit să aprecieze situația, riscurile potențiale, uh, pericolele uh, de care trebuie să uh, se apere. Și de altfel asta facem și noi. Și aș trebui, trebuie să mai spun că contextul Uh, băncilor centrale în țările lor sau în zonele monetare sau în federațiile politice sau confederațiile politice în care activează, sunt considerate ca având această misiune de a asigura stabilitatea financiară. Deci, cred că această întrebare e foarte importantă. Nu cred că e nevoie de o schimbare în tratat, schimbarea unui tratat astăzi nu pare să fie chiar un lucru ușor și e motivul pentru care uh, faptul că ratificarea s-a făcut ex ante. Bun, văd că uh, unii din sală sunt la curent cu această situație. Referitor la ultima întrebare, paradisurile fiscale, această denumire de paradis fiscal mi se pare prea succintă ne gândim mai degrabă la aceste piețe financiare care nu respectă regulile mondiale în ce privește supravegherea prudențială, stabilitatea piețelor, transparență a instituțiilor, a instrumentelor financiare, a piețelor, care nu respectă standarde precum combaterea uh, finanțării terorismului, banii care provin din uh, criminalitatea organizată, sunt norme definite la nivel internațional. Din punctul nostru de vedere, noi susținem puternic consolidarea aplicării și respectării la nivel mondial a acestor norme E adevărat că trebuie să vorbim aceeași limbă și în Europa și în Statele Unite, pentru că dacă nu suntem într-o lume complet uh, haotică, e adevărat și pentru aceste piețe financiare. Noțiunea de paradis fiscal mi se pare foarte complexă pentru că există uh, regimuri fiscale care nu sunt identice, inclusiv în Europa, inclusiv în zona euro. Deci, cred că trebuie să dăm dovadă de înțelegere atunci când vorbim despre aceste piețe financiare care noi considerăm trebuie să respecte no regulile de prudență, transparență, sinceritate, integritate uh, care sunt în vigoare la nivel mondial. Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest schimb uh, foarte bogat uh, și foarte important în acest moment Uh, al istoriei Uniunii Economice și Monetare. Ne vom întâlni uh, în 30 martie pentru ultima ședință a dialogului uh, monetar în timpul mandatului Parlamentului actual și poate facem atunci un bilanț al Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și ne vedem în 31 martie. Mă întristează deja ideea că ultima noastră întâlnire va fi la sfârșitul lunii martie, însă, în orice caz, nu știu care va fi bilanțul pe care îl veți face acestui dialog monetar, dar Banca Centrală apreciază imens aceste ocazii de schimburi pe care le-am avut.